va vota acest raport. Trecem acum mai departe la următoarea dezbatere, raportul de Lange privind criza alimentară, fraudele din lanțul alimentar și controlul aferent. Doamna de Lange, aveți cuvântul. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Eh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Majoritatea colegilor eh, Probabil că sunt la masa de seară acum, dar uh, eu aș vrea totuși să vorbesc despre această temă foarte importantă, uh, fraude în uh, lanțul alimentar. Se votează mâine despre acest raport și aș vrea să mulțumesc în primul rând celorlalți colaboratori, celorlalți raportori din umbră. Oricum, în Comisia de Mediu a fost aprobat în unanimitate acest raport. După o serie de scandaluri alimentare, Acum uh, Parlamentul uh, poate să dea un verdict pe această temă. Problema principală în acest context este lipsa de date comparabile pentru a putea uh, stabili care este, care este amploarea fenomenului. Pe lângă unele studii academice care sunt foarte puține la număr și implicații ale Europol sau discuții cu diferitele branșe alimentare, știm că e vorba de um, carne, de um, măsline, de cafea, de ceai, de alte produse în care a început să apară fraude. E vorba de o piață de miliarde și am primit diferite informații cum că și crima organizată acționează în acest domeniu. Însă fenomenul trebuie să fie mai bine documentat, aceasta este prima noastră cerință și spre deosebire de SUA, Uniunea Europeană nu are o definiție comună a fraudei alimentare. O astfel de definiție este absolut necesară uh, pe viitor. În acest raport am făcut deja un prim pas în acest sens, iar uh, abordarea uh, dumneavoastră, abordarea pe care am propus-o de a face ceva în ceea ce privește fraudele alimentare înseamnă și o activare a autorităților uh, naționale și europene, mai ales atunci când aceste probleme au început să aibă un impact asupra sănătății. Protecția sănătății europenilor este obiectivul cel mai important, dar există și alte cazuri de fraudă alimentară, pentru că aici e vorba de beneficiari care folosesc întregul sistem și care pun în aplicare toate aceste mecanisme în toate domeniile și astfel se pierde încrederea cetățenilor în alimente în general. O treime dintre cetățenii din țările membre nu mai se încred în etichetele de pe alimente, ceea ce este deja un impact considerabil cu cât uh, sunt mai puține șanse să fii prins, cu atât mai mare va fi infracțiunea în domeniul alimentar. Trebuie să existe, deci, și o sancțiune proporțională. Iată scandalul cărnii de cal. Patru întreprinderi au fost uh, implicate, trei întreprinderi uh, au produs această infracțiune în afara teritoriului spațiului statului membru și unul din, măcar una din întreprinderi a putut să fie um, pedepsită pe teritoriul său prin legislația națională. Însă, din păcate, mulți au trecut nepedepsiți. Foarte multă carte, carne nu a fost etichetată sau a câștigat 50.000 de euro de către o singură firmă cu această fraudă. Iată deci ce trebuie să schimbăm în Uniunea Europeană, să avem sancțiuni mai puternice, să minimalizăm uh, profitul care se poate face pe, prin această fraudă și în cazurile uh, repetate de fraudă trebuie să le sustragem autorizația de funcționare. E nevoie și de controle mai inteligente, nu neapărat de mai multe controle controle de mai multe finanțe, ci e vorba de măsuri de economie chiar pentru a putea face un sistem de control mult mai eficient. Controlele trebuie să fie mai puțin previzibile, trebuie să existe mai puține controle anunțate, mai multe spontane și Danemarca are un sistem foarte bun. E nevoie de o colaborare transfrontalieră mai bună prin intermediul Europol, un sistem de alertă rapidă al Comisiei și cele 27 de sisteme de control în statele membre, 28 2008 ar trebui să fie adaptate, adaptate mai bine la un sistem european. Avem nevoie de un schimb de informații și mai bun cu privire la um, intermediari uh, și cu privire la uh, lanțul alimentar care se termină, de exemplu, un supermarket. Uh, Vrem uh, să se facă îmbunătățiri în tot acest uh, lanț, dar nu s-a reușit întotdeauna acest lucru. Probabil că în această dezbatere se vorbește cel mai mult de obicei de carne, însă, de exemplu, originea um, produsului nu este neapărat o, uh, um, o sursă de infracțiuni, deși se poate ca un produs să fie fraudat și prin intermediul denumirii sale de origine. Uh, este important deci să facem o împărțire mai bună uh, a alimentelor care sunt câteodată foarte sensibile. Mai ales la carne trebuie să se facă controle foarte clare și regulate. Trebuie să se facă și un studiu de impact pentru a vedea dacă măsurile merg prea departe. Eu sunt foarte atentă la reacția colegilor acum și sunt foarte interesată de rezultatul votului de mâine. Mulțumesc. Trecem la CHDI, primul vorbitor, doamna Deser. Arvoisa puhemies, vaikka tämä päätöslauselma Domnule președinte, chiar dacă această rezoluție a fost declanșată de scandalul cărnii de cal, S-a luat uh, o decizie bună în momentul în care s-a abordat chestiunea în mod structural uh, în ceea ce privește lanțul alimentar și controlul aferent. Uh, securitatea alimentară Ehm, este la nivel ridicat la ora actuală. Bolile cauzate de alimente s-au redus, dar încrederea în lanțul alimentar uh, și în securitatea alimentară este la pământ. Noi vindem alimente cu această imagine a curățeniei și așa mai departe. Dar chiar dacă, no, chiar dacă legislația europeană se referă la etichetare și nu, se, nu sunt duși, induși în eroare consumatorii, auditarea nu este consecventă. Deci trebuie să vize, fie vizată frauda, iar acest raport necesită o definiție uniformă. Vă mulțumesc. Domnul Picola. Thank you. Podržavajući izvješće o prehrambenoj krizi i prijevarama u prehrambenoj... Mulțumesc, domnule președinte raportarea fraudelor uh, alimentare și a problemelor din lanțul alimentar uh, ar duce la o îmbunătățire a încrederii cetățenilor, pentru că aceasta a fost distrusă, de exemplu, de către scandalul cărnii de cal. Noi susținem acest raport uh, cu privire la combaterea fraudei alimentare în cadrul lanțului alimentar. Suntem confruntați la ora actuală cu multe lacune în implementarea legislației Croația și-a intensificat controlele la importurile de carne, dar astăzi suntem deschiși față de toate regiunile Uniunii Europene pentru ca încrederea cetățenilor uh, noștri să fie îmbunătățită. Produsele de carne, produsele de pește sunt foarte de risc atunci când e vorba de fraude posibile. În cazul Croației există o susținere puternică uh, Uh, a unor măsuri de control mai stricte și pentru o îmbunătățire a, fraudei, a combaterii fraudei acesteia. Mulțumesc, mulțumesc, spune președinte, doamna Tomasici. Prevare u prehrambenom lancu problem s kojim se moramo Mulțumesc. Frauda în lanțul alimentar este o problemă. Trebuie să facem față în mod strict acestui fenomen. Dacă nu, riscăm lipsa de încredere în piața internă și probleme de sănătate pentru cetățenii noștri. Cei cu venituri uh, reduse sunt cei mai uh, expuși. Aceștia nu au posibilitatea de a cumpăra alimente scumpe. Frauda alimentară a sporit și pentru că nu au existat uh, controle suficiente și asta mai ales în lanțul de distribuție, care adesea este de neatins din cauza conexiunilor cu autoritățile. Cei care produc uh, produse de calitate foarte sigure adesea nu sunt competitivi pentru că sunt producători mici, uh, ferme de familie, iar prezența lor pe piață este de mare importanță pentru noi. Ar putea să ducă la restaurarea încrederii uh, consumatorilor. Vă mulțumesc! domnule președinte. Această temă este una foarte importantă pentru că au loc prea multe fraude în acest uh, domeniu și eu în circunscripția mea electorală m-am confruntat cu această problemă și aș dori să spun câteva cuvinte. Trebuie să recunoaștem că autoritățile au trebuit să identifice problema și apoi au trecut la acțiuni Uh, și toate cele 28 de state membre cred că s-au asigurat că acest scandal nu se va mai repeta. Însă trebuie să tragem învățămintele potrivite și doamna de Lange pe bună dreptate s-a referit la sancțiuni. Sancțiunile, indiferent de nivelul lor actual, cred că ar trebui să fie dublate, triplate sau crescute chiar de patru ori. În al doilea rând, vigilența este extrem de importantă și etichetarea etichetarea adecvată și trasabilitatea corectă a cărnii de cal, de exemplu. Știu că în Irlanda uh, se poate urmări proveniența cărnii de la o fermă la armă. Acest lucru cred că ar trebui să fie posibil peste tot. Vă mulțumesc. În urmă cu 5 ani am devenit vegetarian, deci pentru mine această discuție nu are decât o importanță filozofică. Are acum cuvântul doamna Senalova. Aș kvůli scandalul s koňským masem a jeho rozsahu se snad konečně začne... Vă mulțumesc, domnule președinte. Datorită scandalului legat de carnea de cal, poate în cele din urmă vom reuși să rezolvăm problemele legate de calitatea alimentelor etichetarea neadecvată în domeniul uh, alimentar trebuie să fie oprită în cele din urmă. Trebuie să știm precis care este originea alimentelor, pentru că dacă etichetele nu sunt corecte, ar trebui să fie aplicate unele sancțiuni. Există și o problemă legată de calitatea diferită a produselor în Uniunea Europeană, care au aceeași etichetă până la urmă, dar conținutul este diferit. Cred că din acest punct de vedere trebuie să ținem seama și să închetăm plângerile înaintate de consumatori. Pentru că, până la urmă, Comisia Europeană a oferit întotdeauna niște răspunsuri relative spunând că atunci când vine vorba de calitate, foarte importantă este preferința consumatorilor și, din păcate, doar acum, după ce încrederea a fost druncinată, îi se acordă atenția potrivită și calității. Și aș dori să mulțumesc raportoare pentru munca foarte bună. Vă mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul domnul Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte în ultimii ani ne-am confruntat cu foarte multe cazuri de fraudă în lanțul alimentar și asta din cauza eșecurilor din sistemele existente de control. Carnea de cal a fost uh, comercializată ca și carne de vită, au existat cazuri de contaminare cu dioxină și uh, am uh, ne-am confruntat cu uh, cazuri uh, de mm, organisme modificate genetic introduse în alimentele noastre, produse organice care nu sunt așa de organice. Deci uh, aceasta arată că mm, ne confruntăm cu o slăbire a principiilor de bază. Nu promovăm încrederea consumatorilor în lanțul alimentar. Aceasta are legătură nu doar cu uh, eșecurile din uh, sistemul de control și reglementare, ci are legătură foarte strânsă și cu creșterea uh, gradului de liberalizare a politicilor comerciale din lanțul agricol. În plus, există o complexitate tot mai mare a lanțului alimentar și o producție intensivă care um, încurajează industria la scară largă și în detrimentul producătorilor mici mici. Dacă nu facem ceva în acest sens, ne vom confrunta cu tot mai multe astfel de cazuri. Însă trebuie să transformăm pro pro procesele productive. Mulțumesc, dau acum cuvântul doamnei Morvai. Mulțumesc foarte mult. E vorba aici de criza alimentară și de fraudele din domeniul alimentar. E o chestiune deosebit de complexă și aș avea o recomandare către colegii mei maghiari. Luați-vă coșul și mergeți la piață în fiecare sâmbătă dimineața. Nu mai cumpărați de la firmele multinaționale care vând doar porcării. Sunt multe piețe în jurul Budapestei unde poți să cumperi pâine, de exemplu, și alte produse direct de la producător. Și putem să facem practic un favor propriei noastre sănătăți. Și categoric nu o să cheltuim mai mult decât am cheltuit la un supermarket, așa că încercați această soluție. Haideți sâmbătă la piață. Dau cuvântul doamnei Petrovici. The EU has always emphasized this... Uniunea european întotdeauna a spus că de importantă este protecția consumatorilor și a sănătății. Și fraudele recente în domeniul alimentar afectează încrederea consumatorilor, dar chiar și sănătatea acestora. Consumatorii trebuie să fie siguri că ceea ce găsesc pe raftul unui magazin alimentar corespunde declarației conținutului produsului uh, respectiv. S-au înregistrat multe progrese, dar vedem în continuare ce fa- la ce fapte sunt, uh, de ce fapte sunt capabile anumite întreprinderi pentru a, a își mări profiturile. Chiar dacă aceste cazuri rămân în continuare izolate, în momentul în care o fraudă este descoperită, desigur, percepția noastră a tuturor este influențată în mod negativ. Consumatorii cred că a, trebuie să se bucură de, o mai, de un mai bun control al acestei piețe. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Ultimul vorbitor este doamna Borzan. Svinjsko meso u prodaji kao govedina, lažno maslino... Carnea de cal a fost vândută sub formă de carne de vită și produse vechi au fost vândute ca produse proaspete. Cred că în, în 2014 în Parlamentul European nu ar mai trebui să discutăm un astfel de subiect, însă suntem nevoiți să o facem pentru că încrederea consumatorilor în industria alimentară europeană nu a fost nici când mai scăzută. Uh, Statele Unite nu are o definiție a fraudei în uh, sectorul uh, alimentar. Există însă un uh, regulament din 82 care spune că uh, nu este bine să-i uh, uh, fraudezi pe consumatori și de aceea trebuie să restaurăm încrederea consumatorilor. Definiția acestei fraude trebuie să fie extinsă pentru a include și exemple atunci când calitatea aceluiași produs este diferită în uh, statele membre ale Uniunii Europene. Nu ar trebui să avem uh, consumatori de prima mână și de mâna a doua în Uniunea Europeană. De aceea salut acest raport și încurajez Comisia să înceteze speculațiile pe această temă. Dau acum cuvântul domnului comisar Potoșnic. Domnule președinte, onorați membri, ar dori să-i mulțumesc domnului Lange, raportorului și raportorului din umbră, pentru munca depusă în crearea acestui raport. Comisia Europeană este deplin de acord cu faptul că lupta împotriva fraudei în lanțul alimentar este o prioritate majoră dacă vrem să păstrăm încrederea consumatorilor în alimentele care se găsesc pe piața europeană și, de asemenea, dacă vrem să asigurăm competitivitatea industriei noastre. Comisia și-a asumat o serie de inițiative după ce s-a descoperit frauda cu carnea de cal de anul trecut. Aceste inițiative sunt menite a spori gradul de conștientizare în legătură cu fraudele din sector și pentru a îmbunătăți rata de detectare a acestor activități fraudulente în lanțul alimentar. <clears throat> Rețeaua antifraudă a fost creată la nivelul întregii Uniuni Europene, include toate statele membre și Comisia Europeană și are ca misiune lupta și coordonarea luptei împotriva fraudelor din lanțul alimentar în Directoratul General pentru Sănătate și Protecția Consumatorilor s-a creat o echipă care coordonează activitățile la nivelul acestei rețele și discută cu alte agenții, de exemplu cum ar fi Europolul, legătură cu modul în care s-ar putea coordona mai bine strategiile îndreptate împotriva acestor fraude. De asemenea, ne-am asumat și alte inițiative dincolo de planul de măsuri în 5 puncte prezentat în luna martie anului trecut pot să spun că domeniile de activitate identificate se aliniază foarte bine la recomandările din raportul pe care îl vedem astăzi. De asemenea, trebuie să subliniez că suntem în a doua etapă de teste menite a detecta prezența cai carni de cal neetichetată. Acest raport uh, este binevenit din punct de vedere al Comisiei și oferă un sol fertil pentru inițiative viitoare. Nu trebuie să vă mai spun că noi de la Comisie o să vă informăm permanent în legătură cu evoluțiile din acest sector. Avem în vedere o serie întreagă de inițiative în contextul noii legislații privind informarea consumatorilor. De exemplu, s-a adoptat un nou regulament privind etichetarea cărnii de, car- de vită și de asemenea se specifică că aceleași cerințe se aplică și altor tipuri de carne, cum ar fi cea de porc sau de oaie. S-a adoptat și un raport privind prezența cărnii ca ingredient în produse mai complexe, însă, sigur, aceste inițiative pot satisface cerințele privind etichetarea de origine, însă recunoaștem că astfel de măsuri nu pot împiedica practicile fraudulente. Scandalul cărnii de cal ar fi putut avea loc chiar dacă legislația pe care am pomenit-o ar fi fost în vigoare la momentul respectiv. În ceea ce privește clonarea, Comisia a adoptat pe 18 decembrie două propuneri legislative referitoare la bunăstarea animală și referitoare la chestiunile de etică asociate cu procedurile de clonare. Directiva avută în vedere va interzice clonarea animalelor pentru consum uman la nivelul Europei. A doua directivă va interzice produsele din carne sau lapte de la animale clonate. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar, spune domnul președinte. Discuția acestui punct este închisă. Votul va avea loc mâine la ora 12. Trecem acum mai departe. Raportul Steinrock, inspecțiile eficiente la locul de muncă ca strategii de îmbunătățire a condițiilor de muncă în Europa. Îi dau cuvântul